witam Państwa na popołudniowej sesji. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la după amiaza aceasta, la reuniunea comisiei noastre, care este ultima și înainte de pauza de Paști. Ceea ce se poate vedea și dacă ne uităm la câtă lume este în sală. Avem plăcerea să îl avem printre noi pe Phil Win Owen, membru al Curții de Conturi Europene, căruia îi urez bun venit la reuniunea din această după-amiază, dumnealui și colaboratorilor dânsului. Phil Win Owen este responsabil pentru raportul special cu privire la acțiunile climatice și bugetul pentru acțiuni în domeniul climatic. Uniunea Europeană a decis să investească în acțiunile în domeniul climei și noi dorim să stabilim un minim din buget care să fie cheltuit obligatoriu pentru acțiuni în domeniul climatic. În ciuda progreselor care s-au făcut, totuși nu s-a constatat o schimbare majoră în direcția unor măsuri mai susținute în domeniul climatic, în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale. De aceea există riscul ca obiectivul de 20% cheltuieli pentru acțiuni în domeniul climatic să nu fie atins. O să ascultăm de la domnul Winowen care sunt concluziile raportului și după aceea vom uh, accepta întrebări din sală. Dar permiteți-mi, vă rog, să citesc titlul să cheltuim măcar un euro din cinci din bugetul UE pentru acțiuni în domeniul climatic. Foarte frumos sună acest uh, titlu. Felicitări pentru titlul acesta. Și haideți să sperăm că raportul în sine este la fel de bun ca și titlul pe care îl are. Și Am văzut uh, raportul înainte să ni-l prezinte domnul Leon și de aceea cred că va fi așa. Oricum vreau să-i dau cuvântul dânsului să vedem. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, tuturor deputaților din această comisie. O să vorbesc despre, mm, pe baza slide-urilor pe care le vedeți. Bertrand Tonghi m-a ajutat la realizarea acestui studiu și, domn și Catherine Obra, atașat de asemenea și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care mi l-au acordat. Vreau să-i mulțumesc și lui Kirsty Light, care este de asemenea responsabilă ca și mine pentru acest uh, audit înainte să, plătească, să plece din um, Curtea de Conturi Europene pentru a um, deveni, uh, pentru a primi o funcție publică în Estonia. În februarie împreună cu comisarul Arias Caniete, Hogan și MEDAS, am uh, prezentat raportul și uh, la grupul de lucru al Consiliului pe 14 februarie și în fața Comisiei Cont din Parlament pe 28 februarie anul acesta. Eu voi vorbi despre audit, voi vorbi despre concluziile sale și despre recomandările pe care le face. Și în primul rând în legătură cu auditul, aș vrea să vă spun că am vrut să răspundem în primul rând da, la întrebarea dacă obiectivul de a cheltui măcar 20% din bugetul Uniunii Europene pe acțiuni în domeniul climatic va fi uh, atins sau dacă abordarea pe care am ales-o este una care aduce plus valoare. 20% înseamnă cam 212 miliarde de euro care ar trebui să fie cheltuite pe acțiuni climatice în timp în perioada de programare stabilită. Între octombrie 2015 și februarie 2016 am um, făcut studii, am făcut vizite de studiu în Polonia, unde am fost, de exemplu, și eu pe tema coeziunii și pe PAC în Germania și în România pe tema coeziunii și în Franța și în Spania în domeniul PAC de asemenea. De asemenea, am um, evaluat și Orizontul 2020, domeniul pescuitului și programul LIFE de la, al Comisiei, bucurându-ne de cooperare în toate aceste vizite. Însă nu am uh, studiat uh, efectele adverse potențiale uh, pe crim uh, ale unor cheltuieli ale Uniunii Europene sau ale unor non-cheltuieli din buget. De asemenea, nu am evaluat cheltuieli în afara bugetului, de exemplu cele practicate de către BEI, care nu intră nici ele în studiul acesta nu ne-am uitat nici la cheltuielile reale, pentru că sistemul uh, comisiei funcționează pe bază de cheltuieli planificate pe perioada 2014-2020, care, desigur, este încă în curs și la momentul în care am făcut noi studiul era și mai devreme. Așa, acum aș dori să vă spun ce am uh, concluzionat. Se lucrează foarte ambițios și s-au făcut, uh, făcut progrese evidente, însă există riscul să nu se atingă obiectivele. Uh, am constatat, de exemplu, că se, se lucrează mai bine în domeniul climatic în cadrul uh, Fondului European de Dezvoltare Regională și în cadrul uh, Fondului de Coeziune, însă nu s-a făcut acțiuni suficiente în domeniul agriculturii, în domeniul dezvoltării rurale, dar și în FSE, în care nu a existat un shift, o schimbare clară cu cap pe problemele de mediu. De asemenea, o problemă a fost uh, cercetarea, care este cam cu 35% în urma țintei. În conformitate cu Comisia, iată cifrele între 2014 și 2016, 17,6% media uh, de um, finanțare de la bugetul european și s-a prevăzut că în 2016 se vor cheltui 20,9% din buget ceea ce în continuare nu este suficient față de obiectivele de minim 20% numai pentru acțiuni climatice. Însă acestea sunt cifrele Comisiei, care includ și o supraestimare, după părerea noastră. În auditarea noastră am analizat metodologia Comisiei și am indicat unde nu considerăm că metodologia poate să fie considerată ca respectând standardele internaționale. În ceea ce privește acum uh, agricultura și dezvoltarea rurală, calcular, calculele noastre arată cam 33 de miliarde mai puțin uh, în uh, acțiuni, pe acțiuni climatice pentru următoarea perioadă și de asemenea și în ceea ce privește plățile directe nu sunt întotdeauna justificate um, n-au o bază justificată, în sensul că 20% din buget a fost atribuit unor plăți directe care nu includ înverzire, uh, care sunt doar legate de climă și deci au o contribuție moderată la îmbunătățirea situației de climă. Știm că și Comisia dorește să folosească 10% în loc de 20% ca cifră pentru finanțarea directă, însă dacă principiul de conservatorism pe care îl dezvoltă Banca Mondială se aplică, atunci mai degrabă 10% trebuie să fie cifra folosită și atunci contribuția ar scădea la 9 miliarde de euro de la 33. Concret, în dezvoltarea rurală am constatat de asemenea o supraestimare de aproape 24 de miliarde de euro, ca rezultat al metodologiei Comisiei, care nu face distinția destul de bine între diferite măsuri. Acum, în, aceeași, în același context, în cadrul uh, FEA, FEDER-ului și în, am folosit o abordare mai detaliată din Digi Regio, Regio și nu se, uh, momentan uh, nu știm dacă aceasta va fi urmărită. În general, am văzut că nu a existat o schimbare semnificativă, calitativă mai ales în cheltuielile pentru acțiuni climatice, mai ales în ceea ce privește măsurile active și eficiente. Însă am găsit câteva exemple de bune practici și exemple care funcționează. De exemplu, în anumite măsuri în domeniul silviculturii, în toate cele trei regiuni pe care le-am vizitat, de exemplu, o îmbunătățire a stocării de carbon, am putut constata, și în planificarea măsurilor climatice de mediu. De exemplu, în Andalusia, unde eroziunea solului a fost uh, foarte nocivă pentru producția de măslini, de măsline. Vedem aici pe această imagine un alt exemplu foarte bun în, în regiunea Ron alp în Franța, care uh, produce, tratează um, deșeuri uh, din uh, agricultură sau din deșeuri verzi. Mai este timp însă să schimbăm ceva în, următoar în acest CFM, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, iar Direcția Generală Agri ar putea să îmbunătățească acțiunile climatice prin dezvoltarea unor noi măsuri sau printr-o rețintire a măsurilor deja existente în perioada de planificare a CFM, ar putea să fie folosite așadar măsurile acestea pentru a face schimbări în următorii ani care mai rămân până în 2020. S-ar putea folosi și consultarea cu privire la viitorul PAC, care a fost lansată de către comisarul Hogan de curând, pentru a planifica mai bine această politică pe viitor. Agricultura și dezvoltarea rurală însă nu sunt singurele domenii în care se poate face mai mult. În cercetare, Orizontul 2020 nu atinge nici acolo obiectivul său de 35%. Ca să vă dau un exemplu contrastant în Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, am văzut totuși că există o schimbare către acțiuni climatice. În primul rând există mai multe fonduri, o creștere cu 12% în ultima perioadă de finanțare până la 21 1% în actualul CFM și, în al doilea rând, o concentrare mai bună, de exemplu, în Germania, Polonia și România, a cheltuielilor pentru măsuri care au uh, focalizare 100% pe schimbări climatice, deci pe combaterea lor. Însă, în cadrul FSE, program care are uh, care doar 1,4% din fondurile sale, 83 de miliarde de euro sunt uh, alocate pentru mediu, deci numai 1%, 1 și ceva la sută. Am făcut câteva recomandări pe care vreau de asemenea să vi le transmit aici pe scurt, le vedeți în rezumat pe slide. Am spus că este nevoie de un exercițiu de consolidare multianual foarte robust care trebuie să aibă loc la comisie, un cadru de raportare mult mai amplu și pentru aceasta e nevoie, în primul rând, de o evaluare mai clară inițială a nevoilor în domeniul climatic și în ceea ce privește dezvoltarea uh, rurală, în ceea ce privește uh, supraestimările în cadrul FADR, am spus că trebuie să fie corectate aceste supraestimări. Trebuie făcute planuri de acțiune pentru a putea corecta ceea ce încă nu se apropie de țintă, pentru ca și rezultatele să fie mai bine uh, Um, monitorizate. Și, în final, este nevoie de o explorare a tuturor potențialelor și oportunităților pentru a vedea dacă se poate face cu adevărat o schimbare de cap către, o, către măsuri climatice. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Przechodzimy w tej chwili do pytań vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și haideți acum să trecem la runda de întrebări. Domnul Agnew este primul care ia cuvântul ca de obicei. Da, mulțumesc, domnule președinte, e un subiect care mi este foarte drag. Din cum văd eu raportul acesta, în raportul acesta văd că Uniunea Europeană vrea să cheltuiască 30 de miliarde de euro pe an um, pentru a reduce gazele cu efect de seră în Uniunea Europeană. Este o sumă incredibilă. Între timp, totuși se investește în um, transport, infrastructură, aeroporturi, toate aceste, uh, această infrastructură pe care, o, care va fi folosită, dar este un lucru, deci este un lucru care nu are foarte, nu are foarte mult sens această proporție. Nu trebuie de fapt să cheltuiești atâția bani pentru a le spus, spune oamenilor să nu mai, chelt, să nu mai călătoresc atât sau să nu mai uh, produc atâta metan, de exemplu, în agricultură. Nu e mai simplu să le spunem oamenilor să nu mai facă atâta poluare? Mă întreb uh, aici când vorbim despre um, anumite materiale care, de exemplu, în Germania de uh, Est nu mai sunt considerate suficient de bune. E vorba de calcarul din Germania care va, nu mai este considerat destul de bun și vor trebui importat, deci pe foarte mulți kilometri, ceea ce va scumpi totul. Mai contează și, uh, mai, ar mai putea să mai schimbăm și atitudinea față de um, culturile modificate genetic, iar uh, vorbiți despre silvicultură, dar Uniunea Europeană nu este competentă pe silvicultură, am mai spus de multe ori, deci nu înțeleg de ce se bagă aici. Însă, există un um, loc în care am putea să cheltuim bani pe ceva care chiar este un efect direct al, uh, legat de climă. Avem de multe ori, de exemplu, um, ploi foarte puternice care ne-au distrus uh, foarte mult activitatea agricolă, de exemplu, și foarte multe inundații uh, au, uh, au avut efecte devastatoare. Nu e vorba că sunt mai neapărat mai dure, ci din cauza că solul este altfel, este erodat, acum ele se scurg mult mai repede și deci un fel de a investi banii bine ar fi tocmai de a construi diguri, de a face baraje pentru a preveni um, într-adevăr daunele provocate de schimbările climatice și n-am auzit nimic despre așa ceva în raportul dumneavoastră. Altceva foarte important, zic eu, este, și raportorul, menț- uh, raportul menționează un pic subiectul, nu există legătură între 30 de miliarde de euro cheltuieți pe acțiuni uh, climatice și um, gazele cu efect de seră. Cum puteți apoi verifica dacă acești bani au fost cu adevărat cheltuiți pentru a reduce aceste gaze și cum puteți demonstra că este așa? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Agnew. Și vreau să văd dacă mai dorește să ia cineva cuvântul. Domnul Hoisling, vă rog. Da, mulțumesc, domnul Agnew. Nu trebuie să fie lăsat singur să ia cuvântul, ar fi păcat. Mi se pare întotdeauna foarte interesant sper să mai aud acest râs și peste Channel când va ieși Marea Britanie. Oricum, e foarte interesant că dumneavoastră vă gândiți cum o să ne cheltuim noi banii. Păi dumneavoastră nu o să aveți decât să faceți aceste baraje sau ce vreți dumneavoastră după aceea unde vreți, dar nu cred că trebuie să vă mai amestecați, domnule Egniu, aici. Eu zic că puteți să ne, mai, să ne scutiți de aceste, aceste propuneri, ați putea să ieșiți și la pensie dacă doriți când vorbiți despre schimbările climatice, pentru că dumneavoastră oricum nu credeți că există schimbări climatice, dar dacă tot luați cuvântul și ne uităm la măsurile acestea, părerea mea este că ar trebui să ne concentrăm mai bine pe măsuri concrete. Aceste fonduri, mi se pare că de multe ori sunt cheltuite controversat și contradictoriu. Dacă vorbim de biogaz, de exemplu, pentru că s-a vorbit în reuniunea noastră despre el, trebuie să ne uităm că, de exemplu, producătorii de energie în domeniul agriculturii nu pot, de exemplu, să producă biogaz decât prin folosirea unor uh, reziduri. În Germania s-a întâmplat și altfel până acum cu instalații de biogaz. Nu cred că e foarte bine. Trebuie să le fie clar la toți că dacă vrem să trecem pe alternative, trebuie să ne concentrăm pe folosirea deșeurilor atunci când vrem să producem energie din agricultură. Noi credeam acum câțiva ani că avem un potențial foarte mare la biogaz. Eu zic că trebuie să ne detașăm acum de această idee, pentru că s-a demonstrat că nu e corect. Însă, Uniunea Europeană nu tot peste tot a auzit de faptul că este așa. În realitate, suntem totuși importatori neți în continuare în uh, Europa și eu zic că ar trebui să lăsăm la o parte aceste iluzii care ne-au ghidat în anii trecut. Am avut și o dezbatere de curând în plenară despre uleiul de palmier și se spunea că la noi el contează ca bioenergie, dar de fapt este contraproductiv și produce alte cheltuieli și daune. Așa că trebuie mereu să facem o analiză completă pentru ca să vedem dacă cu adevărat tot ceea ce se încadrează în protecție climatică cu adevărat este într-adevăr verificat și valabil. Eu zic că în domeniul agricol, oricum, trebuie întotdeauna să vedem în măsurile, mai ales din al doilea pilon, ce stimulăm, ce finanțăm, pentru ca să vedem dacă cu adevărat e pozitiv pentru climă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Noichel. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare reprezentanților Curții de Conturi. Eu am o întrebare la punctul 7. Dacă e nevoie de un plan de acțiune și dacă s-ar ajunge la un plan de acțiune, la recomandările dumneavoastră, m-ar interesa care sunt cele trei puncte pe care dumneavoastră le considerați ca cele mai importante pentru agricultură, pentru ca să vedem exact ce aveți dumneavoastră în cap, ca să spun așa direct, Permiteți-ne și nouă să știm la ce vă gândiți ca să aflăm și noi de fapt în ce direcție trebuie să meargă acest tren. La punctul 10 aș dori de asemenea să mai pun o întrebare și anume în ce măsură credeți dumneavoastră că Comisia este în stare, și nu spun ironic, este în stare să măsoare câți bani intră cu adevărat în protecția climatică. Chiar se va face o măsurătoare în toate domeniile sau pur și simplu va fi o chestiune mai mult um, aleatorie? Și o altă întrebare. Cel mai mare domeniu în agricultură se știe că este cel al plăților directe. Credeți că prin modificările în domeniul plăților directe putem, de exemplu, să trecem de la un sistem care uh, subvenționează suprafețe într-unul care subvenționează suprafețe în funcție de mediu, în funcție de ce măsuri se iau. Credeți că avem curajul să facem așa ceva? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Doamna McGuinness, doamna vicepreședinte. Mulțumesc, mulțumesc și autorilor acestui raport. Referitor la expertiză, plățile directe nu au fost cu toate îndreptate către acțiuni de mediu. Spuneți despre asta în general sau ne puteți da lămuriri? Acum, recomandările. Sunt uh, stufoase și meritoase, dar nu prea specifice ne puteți da niște detalii în legătură cu modul în care ați proceda? Și acum, cred că nu sunteți corect în ceea ce privește munca întreprinsă deja de statele membre în ceea ce privește schimbarea climatică. Știu că serviciile de cercetare din Irlanda, înainte de a veni aici, încercau să măsoare și să gestioneze emisiile din sectorul zootehnic vă iau de exemplu să împrăștie mălegarul <clears throat> într-un mod mai eficient, deci pentru a avea mai multă eficiență energetică. Eu cred că sunteți cam duri și nu țineți cont și de treaba bună pe care o fac agricultorii în unele state membre. Nu e vorba neapărat de a avea măsuri direct pentru schimbare, pentru combaterea schimbării climatice, însă ei gestionează lucrurile într-un mod uh, mai eficient și fermierii își doresc această eficiență, să folosească mai puțin, mai puțin factori de producție și de aceea v-aș fi, v-aș ruga să dați dovadă de o atitudine mai uh, îngăduitoare și să dați uh, detalii. Domnul Rope, mulțumesc pentru prezentare. vorbim despre o problemă specifică care ne ocupă foarte mult timp și, din păcate, nu avem suficiente acțiuni climatice pentru a ne atinge obiectivele atât în Uniunea Europeană cât și la nivel internațional și, în general, aș spune că încă nu am folosit pe deplin potențialul măsurilor și acțiunilor de care dispunem, deși unele dintre acestea pot fi foarte costisitoare, e adevărat. Avem o piață comună în Uniunea Europeană și știm că există totuși mari diferențe între nord, sud, est, vest, Și știm de asemenea că asistența oferită um, formierilor e diferită. Uneori plățile pot fi de două sau trei ori mai mici în anumite regiuni. Însă toți fermierii din Uniunea Europeană trebuie să respecte aceleași cerințe. Și asta înseamnă că unora le e mai ușor, în timp ce altora le e mult mai greu. Și clar că lor le e greu să respecte cerințele, deoarece toate veniturile lor trebuie investite pentru respectarea acestor cerințe. Uneori, de asemenea, prețurile sunt mult mai, mai scăzute. și ce putem face, mai ales când ne gândim la acțiunile climatice. Nu am putea să avem un sistem de sprijin către fermieri care să fie mai uh, echitabil, să avem un sistem poate mai descentralizat și să folosim mai mult pilonul 2? atunci când agricultorii, prin colaborarea cu autoritățile locale și partenerilor hotărăsc ce activități vor să întreprindă, ar trebui să fie informați mult mai ușor în legătură cu uh, sprijinul financiar de care pot beneficia. Și un alt lucru plățile de la dezvoltare rurală au scăzut în fiecare an cu 2-3%, deși bugetul general rămâne același. Însă îmi spuneți că e nevoie, că trebuie folosiți din ce în ce mai mulți bani pentru a combate schimbarea climatică. Deci cum să așteptăm noi ca agricultorii noștri să respecte toate cerințele de mediu în situația în care prețurile la produsele agricole sunt în scădere pe piață și asta o vedem în toate sectoarele, la lectate, la carnea de vită și așa mai departe. E nevoie de o abordare uh, holistică. Agniu. Domnul Agniu. Mulțumesc că îmi dați drept la replică. Trebuie, mai ales după ce Martin Hausling m-a menționat pe nume și mi-a mai spus eh, de ce să mă mai îngrijorez, că va fi Brexit-ul și Marea Britanie pleacă. Mă îngrijorez deoarece aceste 30 de miliarde de euro anual pentru a îmbunătăți schimbarea climatică, clima, mă scuzați, o mare parte din banii ăștia sunt și de la contribuabilii britanici pe care eu îi respect aici și ca să revin la un slogan de-al meu, nu trebuie să existe impozitare fără reprezentare. Mă întorc la sloganul americanilor, bine cunoscut de toți. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dankeschön auch für... Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru raportul pe care ni l-ați uh, prezentat. Mulți colegi s-au uh, exprimat în legătură cu scepticismul cu, uh, s-au exprimat în mod sceptic în legătură cu schimbarea climatică generată de omenire sau de activitatea umană. S-a vorbit despre perioade de încălzire în regiuni precum Bavaria. Acolo s-a văzut cum temperatura a crescut. Anumite plante înfloresc mult mai devreme și mă întreb ce putem să facem. Eu mă întreb, aceste 30 de miliarde anual, cum vor îmbunătăți situația? Ieri am văzut un raport din partea secretarului general ONU în legătură cu foametea din uh, Africa. din cornul Africii. Spunea că e nevoie de 4 miliarde de euro pentru a salva aceste milioane de persoane care suferă de foamete. Nu știu, 4 miliarde să le salvăm viața acestor oameni și 30 de miliarde pentru schimbare climatică nu mi se pare normal. Domnul președinte, nu mai văd pe nimeni deci dăm cuvântul oaspetelui nostru care ne va răspunde la întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc și deputaților care au adresat întrebări și voi încerca acum să vă răspund Uh, la întrebările pe care mi le-ați adresat. În primul rând, voi încerca să răspund în ordinea întrebărilor. Încep cu domnul Agnew, după care uh, voi face legătura cu întrebarea domnului Des. Domnul Agnew, ați spus că UE e gata să pregătească 30 de miliarde de euro pentru a îmbunătăți clima. Nu vreau eu să Nu vreau eu acum să fiu uh, neobrăzat sau să nu vă răspund cum trebuie, însă nu există așa ceva. E vorba de uh, alte politici, e vorba de ce ai auditat și nu. Într-una din pagini am spus foarte clar că noi nu am făcut un audit în legătură cu ceea ce nu s-a cheltuit pentru schimbările climatice. Deci noi n-am analizat restul de 80%, unde e vorba, de exemplu, de infrastructura de transport. Dacă vă interesează însă aceste chestiuni, uh, Vă recomand site-ul nostru de internet unde găsiți multe rapoarte specifice ca cel de astăzi. Acum câțiva ani, de exemplu, am publicat un raport care se numea Aeropoarte Regionale. Uh, bani cheltuiți degeaba. Și Știți că s-au construit foarte multe aeroporturi regionale care practic nu sunt deloc folosite. Deci după încheierea șantierelor uh, nu s-au mai folosit. Deci iată cazuri când uh, banii au fost cheltuiți degeaba. Să înțeleg ce spuneți și dumneavoastră când spuneți că trebuie controlate și emisiile din transporturi pentru a combate schimbarea climatică. Și știți că asta face parte din planurile Comisiei și ale statelor membre. De asemenea, ați întrebat dacă ați spus că v-ați gândit la o problemă foarte mare și anume cea legată de uh, ploile abundente Ați spus de asemenea că din cauza betonării de către oameni a multor suprafețe, acum există probleme legate de inundații când plouă. Avem o veste bună pentru dumneavoastră. Noi, Curtea de Coturi, am identificat și noi ca problemele ce țin de inundare, uh, am identificat aceste probleme ca fiind foarte grave, mai ales văzând frecvența inundațiilor din ultimii ani. Și oamenii de știință spun că aceste inundații au legătură cu schimbarea climatică. Și tocmai am lansat un raport special pentru a vedea ce cheltuie Uniunea Europeană în acest uh, domeniu și sunt membrul care va raporta pe această temă. Persoana care este aici cu mine, de asemenea, e raportorul special pe această temă. Deci vom face acest audit în legătură cu inundațiile. Cam peste un an va fi publicat acest raport undeva în vara anului 2018. De asemenea, spuneați că există puțin dovezi cum că uh, s-ar fi analizat uh, impactul uh, gazelor cu efect de seră de către comisie. Da, aveți dreptate. Tocmai asta spunem și în raport, că pe viitor ar trebui să îmbunătățim acest instrument de mainstreaming. Nu e ușor să o faci. Nu e ușor să ții cont uh, în toate aspectele bugetare de o anumită tematică. Nu va fi ușor și după cum spuneam, ne vom uita nu la cheltuielile planificate, ci la cheltuielile reale pentru a vedea care au fost rezultatele și pentru a vedea care e relevanța față de obiectivele propuse. Și sper că astfel îi răspund și domnului Des. Nu vreau să intru acum într-o dezbatere <laughs> legată de existența schimbării climatice. Însă știu că ieri ați analizat aici un uh, studiu uh, de cercetare legat de urmările schimbării climatice, consecințele uh, politicilor de schimbare climatică asupra agriculturii. În pagina 17 se spune că e foarte probabil ca peste jumătate din um, creșterea de temperatură din 1991 până în 2010 a fost cauzată de uh, gaze cu efect de seră generate de activitatea umană. Deci marea majoritate a comunității oamenilor uh, de știință sprijină această uh, idee a schimbării climatice, însă nu despre asta vorbim noi astăzi. Acum, referitor la celelalte întrebări, domnule Hausling, Ați menționat uh, recoltele de porumb din Germania și biocombustibilul. Da, ați spus ceva foarte important în contextul acțiunii climatice. Măsurătorile fiabile sunt foarte importante, atât uh, angajamentele financiare luate. De aia acest studiu, liderii europeni au declarat că vor uh, ca un euro din cinci să fie cheltuit astfel. Deci când faci astfel de promisiune politică, le faci un cadou auditorilor care <laughs> practic nu au decât să se ducă să vadă sumele, să vadă dacă au fost măsurate corect. Însă, ca să extind punctul dumneavoastră de vedere, e important să analizăm mai mult întregul domeniu al rapoartelor de monitorizare și verificare în uh, domeniul gazelor cu efect de seră. Deci nu doar uh, banii cheltuiți pe um, acțiunile împotriva schimbării climatice. Deci e important să avem o imagine uh, exactă a ceea ce se întâmplă și într-un raport din vara asta probabil uh, o vom face. Referitor la biocombustibil, am publicat un raport special pe această temă și în acest raport uh, admitem o serie din Uh, elementele pe care le menționa și dumneavoastră în legătură cu măsurătorile făcute în acest domeniu. Dar pe site-ul nostru puteți găsi aceste informații. Doamnă Nil, vă mulțumesc pentru întrebare. Ați întrebat dacă planurile de acțiune sunt necesare și care sunt cele trei puncte mai importante pentru mine. Ei bine, eu cred că agricultura și dezvoltarea rurală ar, sunt domenii în care s-ar putea face lucrurile mai bine. Acum două săptămâni a spus-o și comisarul Hogan. Eu nu cred că e prea târziu să avem planuri de acțiune în actualul CFM. Personal, mi-aș dori un plan de acțiune elaborat de DG Agri. Alte direcții au făcut astfel de planuri. Echipa lui Carlos Vada s-a redactat de altfel un astfel de plan. Acum, ce idei le ar da eu dacă ar avea un plan de acțiune. Am identificat în raport domeniul, însă nu e treaba unui auditor să uh, încurajeze o anumită politică. E treaba dumneavoastră, a celor care faceți parte din brațul legislativ. Însă în uh, studiul de ieri erau idei foarte interesante legate de mm, urmările acțiunilor din domeniul schimbării climatice asupra agriculturii. Poate că vă amintiți și de ideea de a avea formare, training um, obligatoriu pentru agricultori pentru ca aceștia să-și gestioneze exploatațiile cât mai eficient. E o soluție propusă. Acum, dacă agricultura ar putea fi afectată mai mult de plăți uh, legate direct de schimbarea climatică. E bine, și asta va ține tot de uh, brațul legislativ, însă discursul de acum doi săptămâni al, al lui Hogan m-a impresionat. A spus că trebuie făcute mai multe pentru a-i sprijini pe agricultori. Uh, și trebuie însă să facem mai multe, să le cerem să facă mai mult pentru îndeplinirea obligațiilor noastre uh, luate la nivel internațional pentru dezvoltarea durabilă și pentru schimbarea climatică. Deci acum am luat consultări în legătură cu viitorul CAP și Phil Hogan și echipa lui se gândesc tocmai la asta. La cum să stimuleze mai bine fermierii să facă acest lucru. Și de aia astfel de studii sunt valoroase. Sau un alt studiu pe care îl facem noi privind ecologizarea, care va fi publicat la sfârșitul anului, deoarece acolo putem vedea obiectiv ce funcționează și ce nu. Și ajung acum la întrebarea doamnei McGuinness. Îmi pare rău că v-am dat impresia că am o atitudine negativă. Nu, nu am încercat să fiu negativ. raportul anual de compliance acolo, da, suntem mai negativi, acolo găsim toate erorile. Acest raport special e un, un raport în care arătăm care e randamentul lucrurilor făcute cu banii europeni. Văd, am un, v-am, lăsat, v-am dat și un exemplu pozitiv. Un exemplu legat de eficiența energetică și de um, renovarea unui uh, bloc de uh, locuințe în București. Deci există și uh, experiențe pozitive, nu doar negative. Noi încercăm să dăm o perspectivă echilibrată. Și la început vă spuneam cum în domenii cum ar fi silvicultura, am găsit uh, exemple de bune practici în Andaluzia, în Polonia și într-o altă țară. Spuneați că noi criticăm uh, plățile directe. Nu suntem critici neapărat în legătură cu un uh, anumit aspect. Însă s-au făcut uh, supraestimări în acest domeniu și la pilonul 1 și 2 respectiv 9 miliarde și 21 miliarde. Domnule Rope, spuneați că nu le ușor agricultorilor să respecte cerințele impuse, că sunt foarte complexe. Curtea de conturi, atât în raportul anual uh, de respectare a legilor și în uh, rapoartele în raportul de conformitate, mă scuzați, am, de fiecare dată spunem că modul în care sunt elaborate regulamentele e prea complex. Poate că și dumneavoastră ar trebui să vă întrebați de ce se ajunge la această complexitate sporită. De aceea vă rog un lucru astăzi. E important să se țină cont de schimbarea climatică în toate aspectele din politicile europene și nu e ușor. Noi spunem că trebuie să îmbunătățim asta, să o facem mai bine pentru următorul CFM. Însă provocarea va fi ca toate măsurile luate de, pentru a combate schimbarea climatică să se facă fără să creăm și mai multă complexitate, fără să complicăm și mai mult lucrurile. Pentru că asta ar putea complica și mai mult lucrurile pentru fermieri. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să se întâmple, dar va fi nevoie de foarte multă muncă din partea tuturor părților și reținere uh, și autocontrol ca să ne asigurăm că avem un sistem corespunzător. Cred că am acoperit, sper că am acoperit majoritatea punctelor ridicate și întrebărilor și comentariilor membrilor. Scuze dacă am ratat vreun comentariu important. Vă mulțumesc. Could I add one other thing while I... Îmi permiteți totuși să mai adaug un lucru și sunt recunosc, recunoscător secretarului pentru că mi-a reamintit. Dacă găsiți Uh, util acest raport și discuția de astăzi. Uh, Camera întâi a Curții Europene de Audit, uh, a cărei membru sunt și care se ocupă de auditul utilizării sustenabile a resurselor naturale, face o serie de rapoarte speciale relevante pentru activitatea comisiei noastre și vreau doar să mai menționez că anul acesta mai apar 5 rapoarte. Știu că nu aveți foarte mult timp și poate nu puteți să le discutați pe toate în comisie, dar uh, Uh, sunt cinci care sigur vă vor interesa. Unul în legătură cu organismele de certificare uh, și privind controlul cheltuielor în mai, apoi unul privind tinerii fermieri în iunie sau iulie va apărea. Mai avem unul privind uh, programarea pentru dezvoltarea rurală care ar trebui să apară în octombrie și unul privind schemele de plată tot la sfârșitul lunii octombrie cumva și unul pe care l-am menționat și poate ar fi cel mai interesant privind înverzirea uh, care trebuie să apară până la sfârșitul anului. anului. Deci sper, sigur, sunt diferiți colegi responsabili uh, de aceste rapoarte. Eu sunt responsabil pentru uh, mediu și uh, îmbunătățirea, îmbunătățirea teritoriului. Uh, Uh, deci, în afară de acest raport, uh, poate veți dori să invitați până dintre colegii noștri, uh, pe colegii mei care fac aceste rapoarte 15 pe care le-am menționat și poate veți dori să discutați despre activitatea lor, pentru că sper că va fi util pentru noastră. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul doamna McGuinness? Mulțumesc pentru că ați subliniat uh, aceste rapoarte care urmează, pentru că într-adevăr ne interesează foarte mult. Eu aș fi interesată foarte mult de raportul prin tinerii fermieri, pentru că va oferi uh, o analiză a reformei uh, CAP, uh, politicii agricole comune și ne va spune dacă vom uh, am acționat bine sau nu. Și un alt comentariu, e bine să vedem un auditor care zâmbește și la fel și domnul Agnew a zâmbit. Haideți să, probabil că din cauza uh, apropierii Paștilor uh, e această atitudine binevoitoare. Mulțumesc. Państwa, w ten sposób zamykamy ten punkt. Bardzo dziękujemy. Mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor. Asta încheie dezbaterea și mulțumesc și uh, colegilor noastre pentru uh, că au uh, cooperat cu noi și de fapt pot să spun că între noi cooperarea este la un nivel excelent, mai bine decât niciodată și cred că beneficiem foarte mult de pe urma calității excelente a muncii dumneavoastră. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi este un, o informare din partea raportorului domnul Hoisling privind situația negocierilor în cadrul trilogului. E un lucru pe care l-am discutat deja la reuniunea coordonatorilor și probabil că domnul Hoisling este cel mai uh, potrivit să ne prezinte situația. Îi dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să vă mai prezint încă o dată situația. În această dimineață, la reuniunea coordonatorilor, am vorbit deja o oră despre subiect și colegii care au participat la reuniunile raportorilor din umbră au senzația și ei că intrăm acum într-o fază finală. Am raportat ultima dată că trilogurile cu președinția malteză nu au fost foarte productive și că am avut senzația că președinția malteză de fapt nu face decât să apere mandatul Consiliului și nu vrea să facă modificări. Am arătat, cred, din partea echipei de negociere de la Parlament că un trilog este un trilog, pentru că toată lumea trebuie să facă compromisuri, inclusiv președinția Consiliului. Trebuie însă să spunem, totuși, că este pentru prima dată că a primit un mandat nou din partea Consiliului, și după discuții bilaterale și după ce domnul comisar a spus foarte clar că își dorește să ajungem la un rezultat cât mai repede, totuși s-a hotărât în final să se schimbe metoda de lucru. Au avut loc mai multe întâlniri pentru ca să obținem și să pregătim, în primul rând, compromisurile de care avem nevoie la trilog. Aceasta a dus la crearea a noi puncte, patru la număr, pe care trebuie să le mai prelucrăm și la care sperăm să obținem rezultate cât de repede. În primul rând, e vorba de um, pământul pentru flori și de um, sere. Aici, um, din partea Parlamentului European, am primit uh, o propunere și sperăm să primim susținere la Consiliu pentru ca să se limiteze excepțiile la șase țări din Nord în care există condiții speciale și după aceea să se deriveze de la mm, directiva pesticidelor. Finlanda, Suedia, dar și Danemarca, de exemplu, ar putea să fie considerate în continuare ca fiind excepții, spre deosebire de restul Europei. Noi încercăm să vedem ce facem cu uh, straturile demarcate, să vedem uh, cum putem găsi un compromis și pe acestea, dacă încercăm eventual să găsim uh, un compromis poate că trebuie să ne gândim mai ales la țările din nord, pentru că ele au într-adevăr condiții climatice speciale. Să vedem cum putem atinge ajunge la un compromis acolo. Însă nu suntem prea departe. În ceea ce privește expirarea autorizațiilor de excepție, ajungem și acolo mai aproape de concluzii. Ne-am pus de acord momentan, pentru că Consiliul spunea că dacă legăm aceste excepții de baza de date, atunci s-ar putea să se creeze o birocratie suplimentară dar de fapt nu avem, uh, noi avem nevoie de aceste sisteme de date pentru a ști, de exemplu, când fermierul bio trebuie să folosească semințe bio în, uh, pentru creșterea culturilor sale, deci e nevoie de baza de date pentru a putea avea o privire de ansamblu în statele membre asupra tuturor actorilor din domeniul biologic. Cred că între timp Consiliul a înțeles că trebuie să ajungem la un acord și că noi vrem aceasta foarte tare. Nu putem, de exemplu, să spunem doar că aceste excepții expiră în 2015, 2025, fără să spunem ce se întâmplă după aceea cu datele pe care le-am primit până acum, uh, oferind aceste certificate de excepție. În legătură cu baza de date pentru bioanimale, lucrurile stau puțin mai complicat am făcut o propunere în felul următor. Am spus ca bioanimalele să fie înregistrate nu în bază de date, ci într-un sistem așa cum ne-am pus de acord să-l facem și după aceea, în final, să se elaboreze o bază de date pentru ca și acest sector să poată să fie autonom și să poată să folosească autonom toate aceste informații. Folosirea de bioanimale, mai ales la găini, de exemplu, e foarte important pentru că unele țări, de exemplu, folosesc, uh, um, cresc uh, găinile numai din, uh, în metoda aceasta biologică și altele nu. În ceea ce privește semințele și materialul Mințele, așadar, i-am spus că este nevoie de o reglementare separată pentru ele. Nu putem să așteptăm acum ca, de exemplu, Comisia să facă o nouă propunere pentru regulamentul privind uh, semințele și trebuie să dăm posibilitatea și agricultorilor biologici să avanseze totuși. Nu toate soiurile care sunt uh, cultivate în mod biologic se potrivesc cu criteriile pentru agricultura biologică. Comisia aici se lasă destul de greu și eu cred că momentan Comisia ne-a arătat că are nevoie de timp pentru a da o declarație politică și printr-o declarație după aceea va putea eventual să ajungem la un acord. Însă lucrurile nu sunt încă foarte clare, noi așteptăm. E clar că nu e foarte simplu. Vrem însă să rămânem foarte atenți, uh, să nu se ia decizii uh, care ar fi uh, nocive și să nu stăm tot timpul într-o așteptare permanentă în legătură cu, uh, cu semințele pentru culturi. A, de fapt, unul din cele mai problematice puncte, limitele, limitele noi pentru domeniul agriculturii biologice. Aici, într-adevăr, trebuie să spun că pozițiile nu s-au schimbat la trilog, la discuțiile informale am reușit să ne apropiem de poziția Parlamentului, dar momentan oficial eh, am spus că trebuie să așteptăm raportul Comisiei. Care e situația până la urmă? De unde vin eh, de unde, de unde vine poluarea, care este problema, de unde vin eh, amestecurile și de ce nu este 100% biologic, vine de la producător sau nu vine, de unde vine problema. Asta este ceea ce trebuie să stabilim și în momentul în care se va ști exact ce metode folosim, o să vedem cum, ce facem. Unii spun, uh, fermierii biologici spun că pe ei nu-i privește problema aceasta, pe cei, ceilalți spun că, de fapt, exact agricultorii biologici creează problemele. Un alt uh, punct, un ultim punct mai vreau să-l menționez, care pentru noi ca Parlament a fost extrem de important. Dacă vrem să sporim controlele, uh, Cred că asta este ceea ce dorește toată lumea, o îmbunătățire a, a eficienței controlelor. Atunci trebuie să combatem lacunele. În final, trebuie să ne asigurăm că se creează capacitățile pentru ca să se pună în aplicare cu adevărat uh, aceste sisteme, pentru că nu servește la nimic să avem sisteme foarte bune de control dacă cei care le folosesc nu știu să le pună în aplicare. Și numai comisia poate să facă aceasta pentru că agenția a fost respinsă, însă nu, numai comis, comisia nu este neapărat uh, în măsură să o facă pentru că nu știe de multe ori. Avem de multe ori situații în care se, um, se transmit informații, dar nimeni nu acționează după ce se află ceva, pentru că nimeni nu se simte responsabil. Deci controlul trebuie să fie mai eficient, trebuie să fie îmbunătățit și pe aceasta se bazează până la urmă agricultura biologică, pe credibilitate, pe un control consecvent despre care trebuie să se știe. Și noi în acest domeniu așteptăm în continuare răspunsuri din partea Comisiei pentru a vedea cum se îmbunătățește situația. Cam atât pe scurt despre avansul, despre cum avansăm la trilog. Mai avem două triloguri, pe 3 mai este prevăzut următorul trilog și pe 31 mai următorul. Am avut o reuniune de coordonatorilor, după cum știți, această dimineață și am spus că prioritățile stabilite pentru următorul trilog uh, Uh, trebuie să fie foarte clare pentru ca să arătăm direcția în care vrem să mergem. Am, și o mai spun încă o dată și aici, a, uh, cu o nouă, să mai începem din nou de la început cu o nouă președinție a Consiliului, să începem procedura încă de la început, nu mi se pare bine din partea echipei noastre de negociere și cred că nici din partea celor care beneficiază de această legislație nu este un lucru bun. Trebuie să reușim de data aceasta și eu am încredere că vom reuși pentru că prin aceasta președinția Consiliului va înțelege că noi facem presiuni puternice. Cred că au înțeles acest lucru, că ne dorim un rezultat concret. Dacă nu obținem niciun rezultat, ar fi foarte grav și o spun foarte clar, avem nevoie de o lisabonizare a legislației, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Nu mai putem să mai așteptăm ani de zile până când noi, în fine, ca Parlament, ne preluăm drepturile care ni se cuvin. Trebuie să um, facem progrese pe toate aceste dosare și um, vreau să-mi exprim speranța că vom reuși. Mulțumesc! <clears throat> Domnul Liț, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și către raportor pentru prezentarea aceasta foarte amplă. Noi, ai raportorii din umbră, am fost informați uh, acum două zile despre cum evoluează negocierile, mai ales după ultimul trilog și tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul trilog. Suntem deci informați, iar acum am putut să înțelegem mai bine și evoluțiile din ultimele săptămâni. Eu cred că mi-amintesc de la ultimul trilog că am simțit exact același lucru ca domnul Häusling, am văzut că se fac progrese foarte mici, cu pași mici, iar președinția a înțeles și ea același lucru și acum văd că în grupurile de redactare s-au mișcat puțin lucrurile. S-au făcut progrese la formulări, s-au făcut progrese la compromisuri și eu sunt uh, rezervat optimist, sperând că în cadrul președinției malteze să putem ajunge la o finalizare a dosarului. Și sper că um, și în ciuda evoluțiilor din ultimele săptămâni să putem uh, spune că am ajuns la o plus valoare și că noul regulament uh, pentru agricultură biologică aduce un progres concret în uh, general în legislația pentru produsele agricole biologice. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, spune domnul Tacula. Din nefericire, trebuie să vă atrag din atenția asupra serelor organice nordice. E un lucru... Îmi pare rău că trebuie să subliniez aceste lucruri. În, apropo, în Laponia, la mine acasă, încă mai avem un metru de zăpadă în acest moment, deci cam asta e situația. După cum știți, fermierii eh, eco din Finlanda eh, au eh, trăit foarte multă vreme într-o situație incertă, pentru că activitățile lor au fost afectate de propunerile de legislație ale acestui Parlament. Mulțumesc raportorilor, raportorului, raportorului din umbră și Comisiei pentru a, că au găsit o o bază de compromis pe baza uh, uh, in, in, includerii uh, țărilor nordice și baltice în uh, excepția uh, care le permite să continue să facă agricultură ecologică în sere. N-am atins încă scopul uh, pentru că propunerea Comisiei uh, conține o mare problemă, o uriașă problemă. Comisia a propus ca uh, serele trebuie să uh, conțină 80% sol din ferme locale. În uh, uh, aceste ferme în Finlanda, ei folosesc cel mai bun sol posibil și pe care se poate cultiva fără pesticide și într-un mod ecologic. Acest tip de sol nu se găsește peste tot și de obicei se aduce din alte părți ale țării. stabilind această uh, cerință uh, ar însemna că în nord, practic, în multe locuri ar trebui încetată producția organică în sere. Domnule Hausling, stimați raportori din umbră, sper că puteți să uh, țineți cont de această chestiune în trilog și anume că producția organică, astfel încât producția organică de, în sere se poate continua în nordul Europei. Nu cred că vrea cineva să pună capăt uh, uh, agriculturii ecologice oriunde în Europa, pentru că ar fi și împotriva principiilor politice agricole comune. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Sie haben mich zwar mit meinem Namen auf... Mulțumesc, domnule președinte. M-ați uh, numit pe numele meu, dar eu de fapt vorbesc pentru domnul Andrieu în um, și îl reprezint pe domnul Londriu, care este, este raportor din umbră SD. El mi-a scris câteva puncte pe care vreau să vi le prezint. Regulamentul uh, ecologic este un domeniu foarte complicat care atinge multe domenii din agricultură. Uh, domnul Londriu știe că va avea loc că a avut loc o discuție foarte lungă la reuniunea coordonatorilor astăzi și constat, spune dânsul, că ne aflăm acum pe ultima sută de metri cu președinția malteză. Eforturile noastre, spune dânsul, să finalizăm acest raport trebuie totuși să continue. echipa de negociere a Parlamentului European este gata să facă un efort suplimentar pentru a finaliza negocierile și suntem convinși că întâlnirile tehnice sunt extrem de importante, iar trilogurile din 3 mai și 31 mai vor depinde exact de reuniunile tehnice. De aceea, vrem să ne exprimăm rugămintea către președinția malteză să lase mai mult timp pentru reuniunile de pregătire. Comisarul Hogan și președintele de comisie s-au arătat dispuși de a gestiona și prezida aceste întâlniri pentru a sublinia tocmai importanța raportului. În numele lui Elie Ondriu vreau să mai menționez patru puncte, câteva puncte esențiale din reuniunile pe care le-am avut că raportorii din umbră. Semințele, în primul rând, există discuții în continuare în legătură cu materialul heterogen. Alte problemă, serele, se propune împărțirea în zona A, adică cele șase țări nordice și baltice, care poate să, pot fi separate, se poate accepta așa ceva, însă depinde de proveniența solului în uh, zonele uh, respective. Apoi, altă problemă, bazele de date. S-au făcut progrese foarte mari, însă la acest punct va depinde de un compromis în legătură cu semințele pentru a ști cum avansăm. Altceva, pesticidele, în continuare o problemă majoră, la care trebuie să fie găsit un compromis Eric Andrieu continuă și spune că pașii următori ar putea arăta în felul următor. Ar trebui să încercăm ca președinția malteză să fie convinsă să participe și ea la mai multe reuniuni pregătitoare, iar colaboratorii de la grupuri ar trebui și ei să participe la aceste reuniuni și dacă este nevoie să participe exact atât de mult cât și raportorii din umbră la reuniunile tehnice. El cere de aceea o extindere a echipei de negociere. Um, a echipei participante la aceste reuniuni tehnice. De asemenea, reuniunii, um, raportorii din umbră ar trebui imediat să se întâlnească după reuniunea din 3 uh, mai, după trilog, și înainte de 31 mai ar trebui să mai aibă loc o reuniune între ei. Și altceva, ar trebui să fie planificate toate aceste întâlniri de acum pentru a putea garanta o pregătire foarte bună. Eric Andrieu dorește să mai sublinieze încă o dată în final că și continuitatea este esențială la momentul în care ne aflăm și mai subliniază și că ei insistă ca raportorii să continue discuția până la ultimul trilog la care comisarul și președintele de comisie vor putea prelua președinția uh, și uh, sesiunii. Eu îi mulțumesc foarte mult din partea mea, acum personal, domnului Andriu, raportorilor, raportorilor din umbră. Eu sunt foarte bucuroasă că nu trebuie să mă ocup de acest raport pentru că mi se pare extrem de complicat și mi-a părut bine să trebuiască doar să citesc această prezentare. Mulțumesc foarte mult, iar acum domnul Agnew. Vorbim despre, încă o dată vorbim despre faptul că Uniunea Europeană uh, face reguli pentru producția agricolă organică. Sunt sigur că acum vreo trei ani am început această discuție, dacă nu chiar și mai mult. Și hotărârea Comisiei de a uh, reglementa orice uh, îi creează probleme și îi creează probleme la nivelul Consiliului. Uh, cei 28 de miniștri ai agriculturii s-au întâlnit în Consiliu și au recunoscut că acesta nu e un domeniu pentru legislație europeană, pentru că am auzit de la domnul Takula din Finlanda că uh, oamenii care cumpără astfel de produse sunt mulțumiți de produsele care sunt crescute în uh, Uh, sere, unde solul este importat și nu-i deranjează asta. Consumatorii finlandezi sunt mulțumiți de produsele organice pe care le mănâncă. Din câte știu eu, domnule Tacula, nu există nicio mare uh, dorință din partea lor uh, să spună fermierilor eco din Finlanda că nu respectă regulile. Deci nu există niciun fel de nemulțumire din partea consumatorilor, ci doar e o problemă a comisiei care vrea tot timpul să facă legi. Dacă ar trebui să întrebați consumatorul tipic ce se așteaptă de la aceste produse. Aș spune că nu le place ideea fertilizatorilor artificiali, s-ar aștepta să nu există așa ceva, se așteaptă ca să nu se aplice pesticide de sinteză, și uh, uh, să considere că uh, uh, aceste uh, și că uh, animalele uh, care sunt considerate eco își petrec cea mai mare parte a uh, timpului în uh, aer liber. Deci, uh, dacă încerci să faci o procedură standardizată în 28 de uh, țări, atunci nu va mai exista niciun fel de uh, uh, uh, hrană organică și uh, atunci lăsați acest lucru către uh, instituțiile de certificare din statele membre. Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. Aș dori să eu revin la um, rezidurile de la pe, produse fito, uh, pe, fitosanitare. De peste tot um, acestea sunt tratate în foarte multe țări ca și produse convenționale, ceea ce nu este de înțeles din punct de vedere al consumatorilor. În multe țări, țara din care vin eu sau în uh, Belgia, s-au introdus, uh, de exemplu, limite de 0,1 micrograme pe kilogram, care sunt limite introduse pur și simplu la nivel național de către țările acestea. Am mai auzit de asemenea, și vreau să întreb raportorul dacă e adevărat, că s-ar putea ajunge la un compromis sau dacă această stabilire de prag se va lăsa în, la îndemâna statelor membre. Eu cred că ar fi foarte grav dacă ar fi a doua variantă, pentru că se continuă un dezechilibru astfel încât de exemplu, agricultorii mei uh, care au liveze acasă trebuie să respecte aceste limite, dar dacă vine după aceea un măr din Germania, poate să conțină, de exemplu, și pesticide sau reziduri de pesticide Uh, care vin uh, și pentru că este tratat ca un produs convențional. Noi, în Italia, din regiunea unde vin eu, producem jumătate din uh, merele ecologice din Europa. Domnul Hoisling spunea că nu se știe de unde vin aceste reziduri, trebuie să ne uităm însă la date pentru ca să vedem de unde vin. Noi avem mii de analize făcute și putem să vă dăm un răspuns la această întrebare. Poluările acestea vin mai ales de pe terenurile vecine adică toate depășirile, de exemplu în regiunea mea care este cunoscută pentru livezile de, de meri, atunci când e vorba de mere bio, au fost uh, întotdeauna în zonele limitrofe cu um, culturile convenționale de mere. N-am avut niciodată probleme în centrul unor uh, astfel de regiuni biologice, deci la o distanță rezonabilă uh, de uh, o cultură convențională. Deci se vede clar de unde vin aceste reziduri. Problema este dacă găsim, de exemplu, un, uh, un măr într-o zonă limitrofă care depășește pragul, atunci nim, nu mai poate respectivul bio, uh, fermier să mai vândă niciunul din merele sale ca mere bio, ceea ce are consecințe devastatoare, pentru că nu toată producția sa este nebio. Deci nu trebuie să lăsăm lucrurile așa. Aceste lucruri sunt anomalii uh, deci e o problemă și cu stabilirea limitelor, e o problemă și cu zonele limitrofe care sunt absurde, care compromit toată cultura. Nu se poate uh, să păstrăm aceste reguli pentru produsele convenționale nu se poate să impunem asemenea limite. Nu se poate de ce, să, nu văd de ce un um, produs bio trebuie să aibă aceeași limită reziduală ca și un produs convențional. Și un produs convențional nu poate, de fapt, să fie comparabil cu unul uh, biologic, pentru că altfel nu mai are sens. Deci eu zic că dacă ar exista puțin mai multă bunăvoință, am putea reuși această, a, această reglementare. Nu putem să lăsăm la îndemâna statelor membre, pentru că ele vor decide să rămână lucrurile așa cum sunt acum, ceea ce nu e corect și loial pentru piața unică față de acei agricultori care, de exemplu, respectă reguli mult mai stricte. Mulțumesc, domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. O să folosesc uh, limba finlandeză pentru a comunica. Dați-mi voie să răspund în câteva cuvinte domnului Agnew, care m-a menționat în Parlamentul finlandez, odată ce uh, menționez numele unui membru, uh, acesta are dreptul să ia cuvântul și să răspundă. După părerea mea, statele membre ar trebui să aibă dreptul de a aplica legislația pe baza condițiilor locale. În nordul Finlandei nu există poluare, nu există industrie, e foarte greu să crești uh, fără reziduri și cred că trebuie să uh, salvăm acest tip de producție și consumatorii finlandezi Uh, știu cât de bună este uh, hrana lor. Din păcate, consumatorii europeni nu știu cât de bună este ea. Cred că există, uh, trebuie lăsat loc de manevră statelor membre și insist ca producția organică să poată continua în Finlanda. Până la urmă, Uh, uh, mediul nostru este foarte curat, foarte pur, sezonul nostru e foarte scurt, dar e foarte bun pentru a produce uh, hrană sănătoasă. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Revenim la întrebările pe care mi le-ați spus pentru că am spus atunci când discutasem prima dată, era vorba de 20 de hectare pentru cei care deja practică și aplică aceste reguli. Când s-a discutat după aceea la Consiliu, însă, s-a spus că toată lumea, uh, când se vorbea de culturile demarcate, toată lumea dorea să devină independent, deci lucrurile s-au extins. Întrebarea e acum ce facem cu acei producători care oricum deja sunt în situații dificile din cauza situațiilor climatice. Le permitem acum uh, o producție independentă. Atunci nu mai avem o coerență între sud și nord în cadrul Finlandei, de exemplu, dar nu mai avem nici coerență între Italia și producătorul ei de la dumneavoastră din țară. Deci trebuie cumva să limităm aceste excepții. Am luptat pentru compromisuri la latitudine de 54 de grade, după aceea era înainte 62 de grade, dar trebuie să vedem ce facem acum la demarcated beds, dacă găsim o soluție și cum o limităm, pentru că cumva trebuie să limităm aceste excepții. Altfel, dumneavoastră veți avea deodată concurență din partea unor producători și lucrurile nu derive, după aia o iau razna. Deci trebuie să găsim un compromis între diferențele din Europa, care au excepții climatice și trebuie să le spunem că um, există poate metode pentru a produce altfel. Dar trebuie stabilit care sunt țările și care nu. Și după aceea, odată ce avem uh, excepțiile, o să putem să rezolvăm mai bine, dar oricum momentan avem o majoritate în Consiliu pe acest subiect. Domnule Dorfman, m-ați întrebat despre pesticide încă o dată. Despre aceasta este vorba. Studiul de care vorbiți îl cunosc. L-am făcut și noi în Germania. Știm de unde vine, întrebarea de unde vin uh, rezidurile de pesticide, întotdeauna se poate spune e țara vecină sau vecinul, fără să spunem neapărat că s-au comportat greșit vecinul respectiv, dar în uh, zonele, de exemplu, de livezi, foarte multe ferme au această problemă, foarte multe livezi, în care nu poți întotdeauna să tragi la răspundere neapărat doar vecinul, și să spunem că, nu, de exemplu, sau celui care vinde mere biologice, că nu mai poate să vândă merele decât ca și mere convenționale. Deci, da, e nevoie de un studiu. Studiul vine din partea comisiei și îl așteptăm. Și, așa cum s-a întâmplat și cu alimentele pentru, când s-a discutat despre limitele impuse pentru alimentele pentru copii mici, la fel, am așteptat întâi un studiu. Întrebarea e când vine acest studiu. Dar vreau să spun foarte clar, dacă apare studiul, după aceea trebuie să existe și o reglementare, fie de distanță în metri, ori o asigurare pe care să o acordăm, trebuie să discutăm după aceea. Dar momentan nu suntem încă la momentul acela. Propunerea noastră este, și de aceea nu-mi place propunerea Consiliului, care a zis fiecare să facă cum vrea, fiecare stat membru să-și găsească regulile pe care le vrea, nu e bine, nu este atitudinea mea. Mi se pare că nu e uh, deloc un lucru constructiv, dacă spunem fiecare să se descurce. Noi vrem totuși standarde armonizate în Europa și vrem aceleași condiții de concurență. Nu putem evita lucru, situația ca cele trei uh, țări care au deja excepțiile acestea vor vota împotrivă de fiecare dată când vrem altceva. Deci propunerea noastră e foarte complicată. Ideea este să nu se extindă mai mult excepția să le garantăm celor trei state care au deja excepții că își garantează, își păstrează status quo, asta este ce putem face. Consiliul este cam împărțit în momentul de față, jumate-jumate. Dacă nu avem un acord, însă în Consiliu nu vom avea acest pachet deloc și știm că există diferențe și în Parlament și chiar în cadrul acelorași grupuri politice avem diferențe. Ne trebuie o bază de date mai bună, în primul rând, și după aceea vedem mai concret, mai eficient cum putem aborda subiectul. Însă, dacă e o problemă a neaplicării corecte a fondurilor, că, deci, care dăunează agriculturii biologice, trebuie totuși să lăsăm și statele membre să acționeze. Nu putem să acordăm mijloace care până la urmă nu sunt folosite cum trebuie în domeniul uh, mai multor plante sunt aceste probleme. În primele dezbateri pe care le-am avut aici, rezidurile pesticidelor nu este o problemă a agriculturii biologice. Nu putem să lăsăm să se creadă că numai acolo sunt consecințe și să spunem rezolvați-o voi la nivelul agriculturii biologice. Nu este așa. Se atunci nu se mai poate face agricultură biologică decât în Laponia sau și în niciun caz în Tirolul de Sud sau în regiuni foarte intensiv din punct de vedere agricole. Deci trebuie să existe o coerență și la nivelul agriculturii. Nu pot decât să vă asigur pe toți că procesul de discuție va continua din partea noastră și că este deschis. Iar în grupuri puteți discuta despre ceea ce am discutat aici. Vom avea și reuniuni cu raportorii din umbră. Toate compromisurile oricum vor fi discutate cu toți raportorii din umbră înainte. Nu suntem întotdeauna de aceeași părere, dar majoritățile trebuie să treacă prin acest proces. Așa este. Mulțumesc. Mulțumesc că Mulțumesc. Acestea au fost toate intervențiile. Ne-am ascultat și pe raportor. Să sperăm că putem uh, încheia negocierile în cadrul trilogului în, în timpul acestei președinții și doresc mult succes raporturile. Următorul punct, statisticile integrate referitoare la ferme. Avem reprezentanții Eurostat aici. O să avem o prezentare făcută de către comisie. și datele pe care le avem uh, datează din 1996 și studiile sunt uh, făcute la fiecare 10 ani. Și nu e doar vorba despre dimensiunile fermelor, sunt foarte multe alte aspecte, inclusiv legate de ce fac fermele în afara agriculturii. Și acest sistem este coloana vertebrală a statisticilor uh, agricole europene. Comisia dorește să-l facă mai flexibil. Aș vrea să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Cristin Virț. Este un subiect foarte dificil și o să ne-l explice. Mulțumesc, domnule președinte. Numele meu este Cristine Virt, sunt uh, director adjunct pentru statistici sectoriale și regionale și uh, șef de unitate uh, la statisticile agricole și de pescuit în Eurostat. Apreciez foarte mult ocazia de a prezenta uh, propunerea Comisiei privind un regulament cadru începește statisticile integrate. Așa cum ați spus, timp de 60 de ani, Eurostat și statele membre uh, ale sistemului european de statistică au oferit o serie întreagă de statistici agricole europene pentru a susține politicile bazate pe fapte, pe cifre și dovezi. De asemenea, politicile eh, și uh, acțiunile de, în domeniul climei, în domeniul mediului și în alte domenii de, depind eh, de statistici uh, corecte din, uh, de, din domeniul agricol, dar aceste statistici trebuie să se adapteze unei lumi în schimbare pentru a rămâne utile. Nu numai uh, agricultura și sistemul global se schimbă, dar și statisticile oficiale. Și statisticile europene sunt uh, uh, pe baza unui uh, setup un, juridic și în același timp avem nevoie de din ce în ce mai multe date pentru politica agricolă comună și pentru alte politici împreună cu resursele în restrângere. Și după cum ați menționat deja, avem baza juridică pentru statistici structurale pentru a colecta la intervale de 10 ani eh, date pentru a face eh, eh, recensamente agricole și aceste date au venit cu date din 2016, deci nu e vorba de doar 10 ani, ci și uh, într-un interval de 3-4 ani. Și cu acest background nu există nicio bază uh, juridică pentru următorul uh, recensământ agricol, dar am uh, stabilit o strategie pentru 2020 și după și acesta este un program major de modernizare a statisticii agricole europene cu scopul de a îndeplini toate nevoile de, legate de date statistice și de a păstra povara și costurile sub control la Institutul Național de Statistică și pentru fermieri de asemenea. Rezultatul acestei strategii este să aibă abordare uh, în, doi, uh, în două stadii. Deci există două reglementări cadru. Prima, pentru a asigura uh, faptul că recensământul agricol și datele structurale sunt oferite la nivelul fermelor individuale și să adune ce alte elemente într-o a doua reglementare cadru în ultimii doi ani am uh, dezvoltat primul regulament cadru, uh, regulamentul privind statisticile agricole integrate, pe care sunt aici ca să vi-l prezint astăzi. Uh, dați-mi voie să explic pe scurt cum funcționează acest regulament AFS, așa îl abreviem noi. El este menit să adune informații structurale la nivel uh, de fermă și să integreze uh, dimensiunea socială, economică și de mediu al agriculturii. De exemplu, trebuie să va permite evaluarea impactului deciziilor de politici și să le analizeze pe tip de fermă, de dimensiune de fermă, în legătură, uh, în funcție de vârsta agricultorului, fermierului, deci orice combinație a acestor caracteristici ale fermelor. Și deja am menționat că va fi un al doilea regulament cadru care va veni mai târziu, dar va acoperi, de exemplu, statistici anuale privind producția animală sau o, uh, furnizarea de semințe, îngrășăminte și pesticide pentru agricultură și primii pași ai procesării, uh, în special pentru produse animale, cum ar fi uh, cele din uh, ferme de lactate sau din abatoare și orice statistic relevant, orice date relevante vor fi împărțite pe produse pentru a ajuta monitorizarea, pentru a face mai ușoară monitorizarea, așa cum am auzit și mai devreme. Care este structura acestui regulament? Uh, va consta într-o într-un nucleu de date care vor fi disponibile în legătură cu toate fermele din Europa, toate fermele de o anumită dimensiune minimă și uh, acesta are legătură cu terenul, cu animalele de la fermă și cu managerul, cu cel care ia o decizie în legătură cu modul în care ferma operează și această informație va fi adunată de la toate fermele și caracteristicile sunt definite în actul de bază pe care îl aveți la dispoziție. Și această informație care este în centrul acestei informații va fi suplimentată de modele, de exemplu pe eh, structuri care au un orizont eh, pe termen mediu deci nu avem nevoie de această informație pe o bază anuală, informație în legătură cu uh, crescătorii de animale, cu structura uh, livezilor și așa mai departe. Vor fi informații în legătură cu practicile de management, forța de muncă uh, și, de asemenea, aspecte de mediu, cum ar fi managementul uh, gunoiului de grajd, al solului, uh, dezvoltarea și irigațiile. Toate aceste informații toate aceste module sunt colectate de la, o, de la o categorie reprezentativă de ferme și nu în mod necesar în același timp și asta face ca greutatea regulamentului, povara acestui regulament să fie mai puțin uh, uh apăsătoare pentru fermieri decât era în trecut. Cadrul legal este că aceste modele, uh, topici, uh, subiectele lor detaliate sunt definite în regulament și Caracteristicile vor fi identificate în regulamentul de implementare și asta ar trebui să permită flexibilitatea necesară astfel încât să putem să ne adaptăm colectarea de date și să o adaptăm la uh, politicile în schimbare și de asemenea să permită utilizarea dat, surselor administrative de date care vor fi disponibile pentru a îndeplini aceste uh, nevoi de colectare de date. Regulamentul prevede de asemenea introducerea unor uh, colectări de date ad hoc, unor studii ad hoc. Propunerea Comisiei oferă această posibilitate astfel încât dacă apar noi probleme în uh, politici care vor apărea în noul uh, PAC, ceea ce se va ști numai când baza legală pentru colectarea datelor va fi acolo. Deci această nouă colectare de date poate fi de, de, definită și asta se va face prin act de implementare. Propunem utilizarea actelor de, delegate și de implementare pentru a asigura flexibilitatea de care avem nevoie pentru a răspunde uh, la cerere de date pentru nevoile uh, definirii de politici. Flexibilitatea considerăm că este absolut necesară pentru că tehnologia se schimbă avem uh, digitalizarea care continuă să crească și dacă ar trebui să scriem uh, acum ce uh, metode de protecție a datelor vrem să sondăm și să descriem în 2026, considerăm că este relevant să putem avea posibilitatea de a ne ajusta la eventuale viitoare noi nevoi. Odată ce acest regulament este adoptat, se poate face un recensământ, se va putea face un recensământ agricol în 2020, urmat de uh, studii uh, mai mici în 2023 și 2026, studii pe anumite uh, categorii țintă, grupuri eșantionate și acest regulament va ajuta la reducerea poverii asupra fermierilor, mai ales în unele state membre, va reduce numărul de uh, ferme supravegheate comparat cu, comparativ cu trecutul, uh, mai ales în România sau Malta, de exemplu, se va reduce la jumătate numărul de ferme. Și ne așteptăm ca din cele 12 milioane de uh, ferme în 2020 3,5 milioane nu vor trebui sondate. Aceasta e noua abordare pe care o propunem. Pentru a realiza asta și pentru a putea să avem uh, un recensământ agricol în Europa care să ofere date comparabile în Uniune, regulamentul va trebui să fie implementat în 2018, uh, astfel încât statele membre să aibă suficient timp ca să pregătească această activitate dificilă. Când comparăm uh, cu trecutul, de asemenea, în acest regulament prevedem că datele sunt disponibile uh, mai devreme decât în uh, sondaje anterioare uh, pentru a putea fi folosite mai la timp pentru a răspunde nevoilor de politici. Așadar, așteptăm, suntem nerăbdători să discutăm aceste chestiuni în comisie. Mulțumesc. Domnul Tacula. Thank you. Chair, <clears throat> thanks Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea propunerii. Aș vrea să spun câteva cuvinte în numele uh, colegului uh, Fedele și a, grupului Fedele și a grupului ALDE. Adunarea unor statistici agricole și referitoare la ferme este foarte importantă din multe puncte de vedere ne oferă informații în legătură cu situația actuală și ne ajută să identificăm probleme potențiale și, să, și ne oferă uh, orientare atunci când trebuie să analizăm schimbările propuse față de politicile care afectează agricultura și fermierii. De asemenea, este important pentru fermieri și pentru organizații să acceseze informații importante în legătură cu situația în sectorul agricol. De asemenea, poate fi importantă pentru, importantă pentru cercetători ca să folosească informația și să dezvolte noi tehnologii și inovații. Acum vom discuta schimbări la reguli, schimbările la reguli care uh, ghidează statisticile armonizate în Uniunea Europeană. Baza este din 1966. Noile reguli sunt uh, ar trebui să fie folosite pentru, uh, pentru recensământul agricol din 2020. Pentru a ne pregăti de acest uh, recensământ, trebuie să avem regulile cât mai repede discutate și aprobate. Din partea colegului Federle și a grupului ALDE avem următoarele principii uh, generale pentru acest dosar. Mai întâi, pe cât posibil să evităm povara suplimentară pentru fermieri în ce privește adunarea datelor. În al doilea rând, să ne asigurăm că datele cerute țin seama de condiții uh, schimbătoare uh, pentru fermieri din întreaga Uniune. Și în al treilea rând să ne asigurăm că rata statistică va fi cât mai eficientă din punct de vedere a costurilor uh, posibil. Această informație este din ce în ce mai importantă și mai valoroasă pentru fermieri și pentru modul în care își planifică activitatea cotidiană. Este un lucru uh, pentru care grupul de lucru pentru agricultură, pe care punctul de, grupul de lucru pentru agricultură îl uh, sublinează în raportul său. Noi, ALDE, dorim să fim constructivi, să facem tot ce ține de noi pentru a avea aceste noi reguli în uh, cadrul uh, recensământului următor și să ne asigurăm că informația va fi uh, oferită fermierilor, o fi luată de la fermieri fără să le creeze probleme și că vor fi sondați, recensați cât mai mulți cu putință într-un mod cât mai comod cu putință. Domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să citesc doar câteva rânduri pe care mi le-a scris domnul Valcarcel pentru ca să vă transmită mesajul dânsului, care e raportor pentru grupul nostru și nu poate fi aici. Spune că propunerea Comisiei pentru o nouă abordare cu privire la sistemele de statistici integrate pentru ferme are ca scop să avem un sistem mai coerent, mai flexibil și mai în rețea iar uh, trebuie de, prin aceasta se poate îmbunătăți colectarea de date. În acest uh, caz, domnul Valcarcel consideră că orice acțiuni care duc la o simplificare a statisticilor integrate și la o transmitere mai eficientă a informației sunt binevenite, mai ales dacă se reduce birocrația în același timp și, de asemenea, dânsul crede că noile tehnologii și transferul de informații uh, prin intermediul lor va avea un impact pozitiv asupra unei colaborări mai bune, unui schimb de date mai bune între Eurostat și statele membre și vă mulțumește pentru atenție. Pan poseł Carti. Domnul Carti. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt nerăbdător să colaborez cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră Uh, acest uh, dosar, care poate nu e cel mai atrăgător pentru politicieni, dar totuși uh, trebuie să acceptăm că statistica joacă un rol important în formarea de politici publice și poate ajuta la formarea unei imagini în, în timp. De asemenea, foarte importantă din punct de vedere al transparenței pe care o cer din ce în ce mai mult cetățenii și e extrem de important când considerați că 40% din bugetul european merge la agricultură. Uh, ce aș vrea să văd și uh, cred că și ceilalți raportori din ar vrea să vadă în următoarea perioadă de timp uh, este cum ne asigurăm că statisticile, pentru că statisticile sunt utile în funcție de scopul pentru care sunt folosite și sper că acest exercițiu ar putea fi folosit ca o modalitate de a obține informații în legătură cu de ce după 50 de ani încă mai avem inegalități uriașe în sistemul uh, politicii agricole comune și cum pot ele fi abordate și informațiile oferite în anexe sunt foarte cuprinzătoare. Cred că există oportunități pentru raportorii din umbră să colaboreze și să introducă informații care uh, lipsește, informații care lipsește în legătură cu tinerii uh, fermieri, cu vârsta la care intră în activitate și elemente legate de proprietate ar putea exista uh, loc ca să mai introducem și informații legătură cu tipul de terenuri, uh, dacă e vorba de uh, teren de deal, teren de munte, informații care ar fi foarte utile în uh, analizarea uh, evoluțiilor în uh, pilonul 2. Cred că concentrarea pe structurile de proprietate va fi importantă ca și îmbunătățirea generațională pentru că renoirea generațională, pentru că asta ne va permite să abordăm problema îmbătrânirii fermierilor, populației de fermieri și poate am abordat și probleme de gen mai largi și probleme legate de proprietate. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le examinăm este că, deși există limite stricte de timp în ce privește statele membre și mod, termenul la care trebuie să transmită datele, nu există limite similare pentru comisie. Și asta, uh, din punct de vedere al Uh, creierii rapoartelor uh, uh, de la stat la stat membru, asta poate crea o problemă, pentru că nu există nici aici cerințe pentru comisie în legătură cu termenul la care această informație trebuie transmisă după ce a fost adunată. Deci cred că ăsta e un alt lucru care putem să-l examinăm. Un alt lucru care ne-ar interesa, la care, despre care ne-ar interesa să știm opinia celorlalți este dacă putem folosi eh, statistica pentru a aborda eh, unele chestiuni legate de problema uriașă și centrală, spune eu, agriculturii de astăzi, și anume legătura între poziția, în legătura, eh, poziția fermierilor în lanțul alimentar și marjele pe care îi operează. Deci sunt nerăbdător să colaborez cu raportorii de număr pentru a amenda această propunere, astfel încât să îndeplinim standardele eh, care au fost deja eh, subliniate. Deci nu doar să creăm un nivel suplimentar de birocrație, doar de dragul birocrației, ci să îmbunătățim nu doar nivelul statisticilor pe care le avem, dar și eh, modul în care acestea sunt utilizate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mai sunt cereri de intervenție? Nu? Atunci îi dau cuvântul domnului Virț din partea Comisiei și vă rog cât mai succint. Mulțumesc uh, pentru uh, primul feedback privind propunerea noastră. Am uh, făcut o propunere care, credem noi, uh, măsoară tot ce se poate măsura într-un mod rezonabil din partea fermierilor și am, considerat, am luat în considerare toate informațiile care ar trebui să fie incluse. Am înțeles că există un anumit interes uh, de a introduce mai multe informații și ne bucurăm să discutăm cu această comisie. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția spre faptul că trebuie să avem grijă să vedem uh, în ce mod uh, putem avea o colectare de date statistice eficiente și cum putem asigura asta și să evităm ca fermierii să nu mai răspundă dacă chestionarul devine prea greu, prea complicat. Dar există anumite elemente uh, și am menționat câteva dintre ele, mai ales legate de diseminarea de către comisie a datelor Întotdeauna facem acest lucru cât mai rapid uh, cu putință și imediat ce avem date valide, disponibile din partea statelor membre, le uh, transmitem mai departe. Dar, cum spuneam, suntem uh, uh deschiși să discutăm acest subiect cu dumneavoastră în uh, săptămânile și lunile următoare. Wrócimy do discuții, i Mulțumesc. Pe 29 și 30 mai vom mai discuta despre acest subiect. Eu vă mulțumesc oricum că ați participat la dezbatere și acum am ajuns la punctul 12 de pe ordinea de zi, aprobarea recomandărilor prezentate de coordonatorii Comisiei Agri. La sfârșitul reuniunii coordonatorilor din această dimineață, am uh, avut uh, reuniunea coordonatorilor. Ați primit uh, documentele, bănuiesc că se aprobă, nu aveți niciun comentariu, deci se aprobă și la diverse dorește cineva să spună ceva? Nu, deci următoarea reuniune a noastră va avea loc pe 2-3 mai. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la reuniune. Vă urez tuturor un Paște fericit să vă odihniți în această vacanță. Mulțumim și interpreților, spune președintele, și noi vă mulțumim pentru urări și vă urăm Paște fericit. Mulțumesc!